director executiv la Agenția pentru Siguranța Alimentară și astăzi uh, ea se află într-o situație mai deosebită. Ați condus agenția de la Parma în ultimii cinci ani. Mandatul dumneavoastră expiră la 1 iulie 2011 și conform regulamentului 178 din 2002, se prevede ca la Consiliul de Administrație, pe baza unei liste de candidați care a fost propusă la Comisia Europeană, în cadrul unui concurs deschis să facă o propunere, iar Parlamentul trebuie să aprobe această propunere. Pot să spun că pe 17 noiembrie Comisia Europeană a decis să prelungească mandatul doamnei Catherine Jeslen Lanel pentru alți cinci ani, începând cu 1 iulie 2011, în respectiva scrisoare, domnul comisar Dali, pe 25 noiembrie, um, ne-a anunțat de această decizie um, scrisoarea a fost adresată comisiei noastre. Deci, acesta este motivul audierii pe care uh, o organizăm astăzi. După aceea vom redacta o scrisoare adresată comisiei. Scrisoarea va fi uh, decisă astăzi la ora 15 la uh, ședința coordonatorilor. Stimate colegi, stimați colegi, cunoaștem cu toții procedura încă de când uh, am efectuat audirea comisarilor și astăzi vom proceda în același mod. Știți că trebuie să fim atenți la uh, timp, toți trebuie să respectăm regulile. Uh, este vorba despre o prezentare a doamnei Catherine Jeslen Lanel pentru 10 minute. Ne va spune care sunt accentele, intențiile activității pentru uh, următorii 5 ani. După aceea e rândul coordonatorilor și după aceea două runde de intervenții ale celorlalți membri ai comisiei noastre. În final, doamna Jeslen eh, Lanel va primi alte 5 minute pentru a interveni. Va fi un joc de ping-pong, un minut eh, pentru întrebări, două minute răspuns, după aceea eh, se poate pune o întrebare suplimentară de 30 de secunde și un minut pentru răspunsul suplimentar. Îi dau cuvântul acum doamnei Jeslin Lanel pentru prezentarea programului pe care îl prevede pentru EFSA pentru perioada următoare de 5 ani. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, sunt recunoscătoare pentru ocazia de a mă adresa Parlamentului European și a avea un schimb de vederi cu dumneavoastră în legătură cu activitatea Autorității pentru Siguranța Alimentară Europeană. Deși eh, este o activitate științifică, noi suntem conștienți de faptul că trebuie să eh, avem dezbateri ample în ce privește lanțul alimentar pentru a vedea care sunt riscurile în managementul dom- acestui domeniu. Schimbul de vederi cu Parlamentul în anul acesta a fost uh, cât se poate de util, a avut loc o dezvoltare a strategiei EFSA și uh, a fost uh, util inclusiv pentru mandatul meu. Susținerea dumneavoastră a fost esențială în facilitarea activității importante pe care EFSA o desfășoară pentru a proteja cetățenii europeni. În iunie anul curent, o delegație a Comisiei ENVI condusă de către președintele Iolainen, a vizitat sediul nostru de la Parma. Vizita dumneavoastră a fost încurajatoare pentru EFSA și a contribuit eh, la dezvoltarea activităților EFSA în Europa. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, inclusiv pentru stabilirea bugetului pentru 2011. Apreciem foarte mult. În anul 2010, noi am uh, efectuat două uh, studii independente pentru a vedea care sunt progresele realizate de EFSA în uh, ultimii 8 ani. Primul a fost un eurobarometru privind percepția consumatorilor, privind riscurile care pot proveni din lanțul alimentar. A fost publicat cu două săptămâni în urmă, iar rezultatele esențiale indică faptul că consumatorul european asociază alimentația cu un gust bun, dar în același timp și cu uh, necesitatea de a fi protejat. Oamenii de știință și uh, experții în domeniul sănătății, noi uh, de asemenea familiile și organizațiile pentru protecția consumatorilor colaborează cu noi Ă, în acest sens, fie pe plan național, fie pe plan european. Cetățenii europeni consideră că autoritățile publice fac foarte mult pentru a crea garanții că alimentele sunt sănătoase, basându-se pe evidențe științifice și că ei fac o desfășoară activitate foarte bună pentru a elimina riscurile care pot proveni din alimentație. A fost oricum o îmbunătățire față de anul 2005. Cel de-al doilea studiu urma să vadă cum este percepută agenția prin, eh, la nivelul instituțiilor europene, dar și al eh, partenerilor din statele membre, eh, instituțiile care acționează în domeniul sănătății publice, de asemenea părțile direct interesate în rețelele alimentare, oameni de știință și mass media. S-a constatat că EFSA furnizează um, și desfășoară o activitate impresionantă științifică în acest domeniu de asemenea că încearcă să valorifice expertiză paneuropeană, încearcă să creeze sinergii cu agențiile naționale în domeniul alimentației. EFSA a devenit un partener demn de încredere în ce privește managementul riscului în acest domeniu pe plan internațional. Activitatea EFSA um, este ca atare legată de acest management al riscului în acest domeniu își asumă un rol important în uh, comunicarea eficientă uh, către o largă audiență a tot ce este uh, legat de siguranța alimentară. Pentru noi este important că astfel ne percep partenerii. Datorită susținerii financiare de care a beneficiat EFSA, am putut să ne îmbunătățim activitatea. Toți cei care au răspuns la chestionar uh, au uh, avut afirmații în acest sens. S-a pus accentul pe o legislație care să fie bazată pe recunoașterile științifice, iar uh, de asemenea, a fost clar că toți cei care au participat la chestionar nu și-ar dori să se ajungă la situația care era precedentă înființării agenției. Este, pe de altă, altă parte, nevoie de mai multă transparență în procesul științific, o comunicare mai clară. Noi uh, sperăm ca aceste deziterate să se realizeze în 2011 și în anii următori. Analizând, deci, uh, ultimii uh, opt ani ai existenței AFSA, putem spune că acest nou sistem de siguranță alimentară um, în Europa și-a îndeplinit uh, atribuțiile. Europa a făcut un progres semnificativ în ce privește um, combaterea uh, unor riscuri pentru public, ca de pildă intoxicațiile cu salmonella, de asemenea uh, boala uh, vacii uh, nebune sau uh, de asemenea uh, efectele unor chimicale care uh, se regăsesc în alimente. Programul EFSA a evoluat semnificativ în uh, esența sa din punct de vedere cantitativ, productivitatea noastră a trebuit să uh, țină seamă de cererea crescută de consultanță. În comparație cu 2007, noi am primit 220 de uh, interpelări din partea Comisiei Europene. În 2009 deja numărul întrebărilor a fost de 360, iar în 2010 chiar de peste 900. Creșterea substanțială în activitatea noastră. Peste 600 de activități în anul acesta s-au bazat pe o combinare a resurselor umane și financiare. A fost un câștig în eficiență, un câștig în valoarea expertizei științifice, datorită în alte calificări a echipei noastre. Dezvoltările, um, evoluțiile din 2002 în ce privește reglementările, de asemenea, ne-au permis ca noi să ne bazăm acum pe produse care sunt bine reglementate. În ce privește aditivii alimentari, de asemenea, sau uh, alte cerințe în domeniu. Dacă nu ar fi existat aceste reglementări, ar fi fost dificil să ne desfășurăm activitatea la 8 ani de la înființarea activității noastre, peste 70% din uh, activitate uh, se bazează pe resursele noastre. Programul nostru de lucru în felul acesta seamănă foarte mult cu activitatea altor agenții, agenția EMA de pildă sau agenția ECA, agenția pentru uh, domeniul chimic. În ce privește modificările în legislația sectorială, EFSA acum nu analizează doar riscurile pentru sănătatea umană, animală sau pentru sănătatea plantelor, dar face și alte studii de risc în ce privește, de pildă, organismele modificate genetic sau pesticidele. Noi încercăm să creăm o durabilitate a sănătății lanțului alimentar în Europa și noi încercăm nu doar să analizăm riscurile, ci și eficiența, beneficiile pentru sănătate, pentru mediu inclusiv în ce privește efectul uh, pesticidelor asupra sănătății umane noi în felul acesta am putut avea o uh, contribuție inclusiv în ce privește monitorizarea acestor efecte și a influenței lor asupra mediului. Încercăm să răspundem în felul acesta cerințelor care uh, sunt, ne sunt adresate. În primul rând, trebuie să vedem cum putem să analizăm problemele esențiale care pot influența sănătatea publică. În același timp, însă, să uh, susținem aplicarea strategiei 2020 uh, și uh, inovației uh, pe care ne-o propunem în acest domeniu. În primul rând, noi trebuie să facem, cred, patru pași importanți. Înainte de toate, trebuie să efectuăm un management al riscului adecvat. Trebuie să vedem în ce măsură activitatea noastră este durabilă. Trebuie să vedem uh, care este efectul unui număr crescând de aplicații, care este impactul uh, situației economice actuale, care este impactul uh, asupra mediului. Trebuie să colaborăm cu experți, cu oameni de știință, să analizăm durabilitatea programelor noastre uh, pe termen lung. Trebuie să ne concentrăm contribuția noastră viitoare asupra acelor domenii în care expertiza științifică are cel mai mare impact. Trebuie să analizăm metodologii de management al riscului pentru a avea rezultatele scontate. În al doilea rând, în ce privește activitatea experților, trebuie să creștem în numărul eh, personalului cu o înaltă calificare științifică. Noi am încercat să aplicăm acest eh, model în uh, domeniul uh, studiului efectului pesticidelor și am colaborat din acest punct de vedere cu autorități naționale. În al treilea rând, trebuie să ne uh, analizăm încărcătura, volumul de muncă pentru a nu exista elemente variabile sau impredictibile. Trebuie să ne gândim că EFSA Uh, alocă anual sume mari. Uh, de la 1 milion în 2007, sumele au crescut la 8 milioane în 2010. Noi am încercat să colaborăm cu Consiliul de Administrație, am avut o întâlnire și cu comisarul Dali. În acest sens, trebuie să încercăm să extindem colaborarea cu statele membre și această cooperare trebuie să se focalizeze pe colaborarea cu uh, anumite instituții naționale care sunt considerate centre de excelență, având în vedere expertiza uh, din domeniul nostru. În felul acesta, EFSA va putea să își îmbunătățească activitatea, inclusiv în ce privește studiurile de risc în domeniul specific și să susțină de asemenea capacitățile pe plan național în domeniu. Nivelul de 8 milioane din 2010 va trebui să crească totuși. Comunicarea riscului este o parte a acestei uh, analize de risc. Este esențial să beneficiem de încrederea consumatorului față de activitatea noastră și prin noua noastră strategie de comunicare pentru durata 2010-2013 dorim să ne construim sistemul de comunicare pe o eficiență a impactului trebuie să avem o abordare mai pragmatică în ce privește activitatea noastră de comunicare. Noi publicăm de altfel toate rezultatele studiilor noastre, dar va trebui să avem și o atitudine proactivă în comunicare pe toate subiectele care ni se par a fi relevante pentru interesul consumatorului. Mulțumesc foarte mult, cred că am uh, reținut bine mesajul dumneavoastră. Va trebui să trecem la întrebări pentru a putea să ne uh, respectăm timpul. Pilara Iuzo EPP de la PPE este prima intervenție. Mă Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că sunt cam răgușită. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, principalul dumneavoastră scop este să informați statele membre și diversele organizații la nivel științific. O răspundere foarte mare. Ieri am auzit la comisia noastră, am, mi s-a spus că multe studii nu sunt independente de industrie, fiindcă adesea nu au uh, nici măcar acces la semințe în ceea ce privește cercetarea în materie de OMG-uri. Mi-amintesc astfel de fiul meu și meciurile sale de fotbal. De fiecare dată când câștigam, arbitrul era corect. Iar de fiecare dată când pierdeau, arbitrul uh, judeca incorrect și era nedrept. Ați putea să ne explicați, vă rog, uh, în ce în ce fel sunt aleși oamenii de știință pentru a întocmi aceste raporturi și evaluări. Și vreau să vă întreb dacă într-adevăr ei sunt independenți de industrie, fiindcă și industria are proprii săi oameni de știință care lucrează pentru ei, dar agenția trebuie să aibă acces la experți independenți. Vă mulțumesc. Puteți să răspundeți, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Așa, după cum bine ați spus, noi ne bazăm pe experți din exterior cu care colaborăm și care ne oferă avizul științific. De la înființarea EFSE avem o politică de independență în ceea ce privește experții cu care lucrăm, iar aceasta a fost consolidată în 2007 pe baza a șase um, piloni. În primul rând, selecția. Avem criterii de selecție ale experților, a experților foarte transparente. Dorim să ne asigurăm că acești experți au uh, experiență ridicată în ceea ce privește evaluarea riscurilor și nu există un conflict de interese în ceea ce privește activitățile EFSA în grupul de experți din care vor face parte. În egală măsură, acești experți își desfășoară activitatea în grupuri de experți, comisii, grupuri de lucru, ceea ce înseamnă că avem o, primim, primim sfaturi și consiliere nu doar din partea unei singure persoane, ci din partea unui grup. Deci avem avize colective și avem grupuri formate din 21 de membri. În al treilea rând, avem un sistem pus în aplicare prin care fiecare expert, fiecare om de știință trebuie să-și declare toate interesele într-o declarație de interese anuală care este publicată pe site-ul nostru. Iar înainte de fiecare întrunire, în funcție de ordine de zi, trebuie să dea o declarație specifică de interese care este analizată de personalul nostru, iar în funcție de rezultatul acestei analize, expertului se permite sau nu să ia parte la acele lucrări. S-ar putea să fie președinte, raportor, sau ar putea să fie pur și simplu exclus din această ședință. Și nu în ultimul rând am stabilit o politică prin care dacă un expert nu își declară un interes care ar putea fi un uh, care ar putea reprezenta un conflict de interese, se iau măsuri în acest sens. Vă mulțumesc. Mai sunt întrebări uh, suplimentare? Mulțumesc. Nu, Dagmar Rodberent are cuvântul. Intervenție fără microfon a vorbitoare. Now, there we are. Could, could we please have CEO? <laughs> Thank you very much. <laughs> uh, in a tele telegraphic style. Uh, Ms. Gaslian Lanel, scientific excellence, how do you... Mulțumesc. Ce părere aveți despre excelența științifică, cum poate fi îmbunătățită, mai ales uh, în ceea ce privește faptul că avizele ar trebui să țină cont de principiul precauției, care este un uh, principiu al uh, Uniunii Europene, cum doriți să consolidați încrederea în avizele EFSA, EFSA și încredere în um, experții oamenii de știință, cu toate măsurile luate, totuși nu există nivelul de încredere pe care ni l-am dori. Ați vorbit despre schimbări structurale, se dorește schimbarea sistemului de grupuri de experți, într-adevăr trebuie, schimba, trebuie să să fie niște reforme la nivel structural uh, la EPSA, dar vreau să vă întreb cum, uh, cum veți face aceste reforme dacă nu veți primi personalul și banii de care aveți nevoie, iar în același timp este o nevoie, există o nevoie clară de schimbări. Și în ceea ce privește complexi, complexitatea avizului, aș dori să vorbim și despre acest lucru, fiindcă acestea sunt foarte complexe și trebuie să se ține cont și de nevoile sociale. Mulțumesc, trei întrebări într-un minut. Vă dau, deci, cuvântul. Aveți dreptate când spuneți că calitatea joacă un rol important. Avem uh, avize uh, științifice nu doar independente, ci și de calitate. Avem un uh, sistem de evaluare a calității la nivel intern și extern. Avem și o metodologie de evaluare a riscului. Suntem implicați nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional pentru a avea cea mai bună metodologie existentă în ceea ce privește evaluarea riscul, riscurilor. Toate uh, avem și tehnologii privind uh, colectarea datelor care pot uh, îmbunătăți calitatea și, nu în ultimul rând, am început o activitate foarte importantă prin care analizăm uh, modul în care ne confruntăm cu incertitudinile în activitatea noastră și vrem să mai luăm măsuri în acest sens pentru ca gestionarul de risc să știe foarte clar care sunt incertitudinile care, după cum știți, sunt foarte importante pentru punerea în aplicare a principiului precauții. În ceea ce privește structura, trebuie ca uh, în, în, în organigrama noastră să se oglindească mai bine faptul că în fiecare an noi prelucrăm 800 de, de solicitări anual uh, acest lucru trebuie să se reflecte, dar nu este vorba doar de organigramă. În egală măsură lucrăm cu consultați externi pentru a îmbunătăți eficiența activității noastre. Mai apoi, în ceea ce privește nevoile sociale, pe bună dreptate spuneți că trebuie să avem uh, avize științifice ușor de înțeles, dar putem să facem acest lucru în cadrul competențelor noastre, care, bineînțeles, uh, presupune sănătatea umană a animale și um, a plantelor, adesea există o evaluare a um, riscului asupra mediului, adesea ni se cere să evaluăm și eficiența beneficiilor asupra sănătății și dacă se dorește lărgirea competențelor și activităților EFSE pentru ca vizele noastre să fie mult mai cuprinzătoare, acest lucru se poate, dar, dar doar într-un cadru reglementativ. Vă mulțumesc! Încă o întrebare suplimentară. Mulțumesc că această întrebare se referă nu neapărat la um, extinderea avizelor, ci la lărgirea minții, deschiderea minții experților care lucrează pentru EFSA și care adesea nu prea înțeleg complexitatea răspunsurilor pe care le așteptăm de la ei la întrebările noastre, cum putem să-i învățăm, fiindcă trebuie să lucrăm cu ei și în același timp vă spun încă o dată cum, putem să, cum puteți să restructurați EFSA fără bani suplimentari și fără personal suplimentar. Într-adevăr, am făcut multe eforturi pentru îmbunătățirea transparenței și caracterului public al activității noastre, dar mai putem face mai multe în anumite domenii, de pildă, unde încrederea în avizele EFSA nu este uh, la, nu este 100%, de pildă în ceea ce privește OMG-urile. Și aici dorim mai multe eforturi, mai multă transparență, mai multă deschidere și uh, o mai bună abordare a incertitudinilor. Aceasta este strategia noastră. Vreau să vă spun în egală măsură că este foarte important să ne dăm seama că competențele EFSA sunt uh, limitate la evaluarea riscurilor științifice și nu putem să depășim aceste competențe, fiindcă atunci am periclita principiul uh, separării uh, gestionării riscului și evaluării riscului. Vă mulțumesc! Thank you, Corin. Mulțumesc foarte mult, Corin Lepaj! Mulțumesc, domnule președinte! Întrebarea mea, doamna directoare, este în aceeași linie ca întrebarea adresată de doamna Ayuso. Dumneavoastră spuneți că nu ați precupețit niciun efort și sunt într totul de acord cu dumneavoastră, dar eu vă întreb un lucru simplu. În acest al doilea mandat intenționați dumneavoastră să să treceți de la vorbe la fapte și să puneți capăt faptului că reprezentanți a Institutului ILC, Institution Life Science, scuzați, ILC, care au responsabilități în cadrul grupului de experți OMG, își continuă activitatea. Mă refer la domnul Creeper și domnul Clatter, Iar aceste propuneri ale Institutului au fost reluate în linii mari în orientările grupului de experți. Nu credeți cumva că ar trebui să se revizuiască structura grupului de experți pentru OMG-uri și să se treacă de la uh, căutarea unor consensuri care nu are ca scop decât să înlăture critica Uh, de, să trecem de la această abordare la o abordare bazată mai mult pe părerile uh, minoritare care se leagă mai mult de deplinătatea unei evaluări științifice. Mulțumesc! După cum am spus, Interesele experților noștri sunt foarte atent monitorizate în conformitate cu criterii clare și transparente pe care, la care toată lumea poate să aibă acces. Este foarte important să recunoaștem faptul că atunci când EFSA își desfășoară activitatea, noi ținem cont de toate toate informațiile științifice bune și relevante, indiferent de sursa acestora. Acestea pot veni de, din uh, literatura de specialitate, din, de la, din dosarele uh, solicitantului sau uh, de la contribuții din contribuțiile organizațiilor finanțate de industrie, iar noi încercăm să analizăm aceste informații pentru a vedea dacă sunt pertinente. Iar în momentul în care vorbim despre independența EFSEI, nu trebuie pierdut, pierdut din vedere faptul că noi trebuie să să dăm informații științifice solide. Trebuie să consolidăm încrederea nu doar în independența avizelor date de EFSA, ci și în ceea ce privește uh, recunoașterea acestora de către comunitatea științifică, de către comunitatea evaluării riscului în, din Europa și la nivel internațional recunoscută la un nivel calitativ foarte înalt în ceea ce privește evaluarea riscului și acesta este, acesta este scopul nostru. Pe lângă ceea ce a spus dumneavoastră, doamna Lepaj, eu cred că la fel de, de important este să existe uh, o dezbatere în contradictoriu, o dezbatere deschisă, inclusiv cu experții care au păreri diferite. De pildă, la nivelul grupului de lucru am dorit să se ofere din ce în ce mai mult posibilitatea de a invita niște experți la audiere, experți care ar put, care, despre care s-ar putea spune că au un, inter, un conflict de interese, fie că vin de la ONG-uri, fie că vin de, din industrie, Asta dacă ei vin cu informa- informații pertinente, informații științifice pertinente pe care să le împărtășească, iar în momentul în care există o controversă, o dezbatere privind o chestiune științifică la nivelul societății, este important ca aceasta să se discute uh, în, uh, în cadrul EFSEI. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze, doamna directore, dar nu mi-ați răspuns la întrebarea mea foarte clară privind uh, Uh, institutul ILSEI, uh, domnul Kipper este președintele grupului OMG, deci are o răspundere foarte mare. Aș dori un răspuns clar la această întrebare. Dacă nu mă înșel, activitatea la care vă referiți dumneavoastră are legătură cu faptul că acum câțiva ani s-a întocmit un document în legătură cu metodologia de valoare a riscului pentru modifica- organismele modificate genetic. Iar acest lucru a făcut uh, și obiectul unei cercetări finanțate de DG Cercetare, deci uh, un uh, proiect finanțat public, iar acest domn, alături de alți experți, a fost implicat în acest proiect. Noi considerăm că această activitate ar putea să fie folositoare pentru grup și nu înseamnă că că noi uh, ne-am raliat în spatele acestui document, că i-am, da- că i-am dat binecuvântarea noastră, se ține cont și de alte informații când punem la punct metodologia în cadrul grupului de experți de la EFSA. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bart Stas. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să continui uh, întrebarea pe care a menționat-o și Corin Lepaj și și doamna Pilar. În introducerea pe care ați făcut-o, ne-ați spus despre acest uh, sondaj Eurobarometru care indică faptul că dumneavoastră considerați că independența este foarte importantă. De fapt, trebuie să ne asigurăm că așa rămâne situația. Însă, apărarea dumneavoastră atunci când vorbiți despre independență face referință la cele șase orientări din 2007, ceea ce e foarte bine în, în, în teorie, dar ce se întâmplă în practică? Ce se întâmplă atunci când un expert, uh, unui expert îi se cere un aviz, cu toate că se știe că el are legături cu industria. Deci există uneori conflicte. Deci care este situația aceasta, această discrepanță între teorie și practică. Puteți să ne spuneți ceva specific? După cum am spus, am definit foarte clar în politica noastră privind declarații de interese regulile de procedură ce considerăm noi a fi un interes, ce considerăm a fi un conflict de interese și aceasta este politica pe care dorim de asemenea să o și punem în aplicare, în mod adecvat, în munca noastră de zi cu zi. Dacă încercăm să ne evaluăm și să ne comparăm cu alte organizații din Europa și din afara Europei, eu nu cred că, de fapt, eu cred că ar trebui să fim mulțumiți de faptul că avem o politică foarte robustă și sofisticată. Sigur că trebuie alese criterii pentru a decide dacă o anumită situație reprezintă un conflict de interese. Și aici, sigur, se poate, se poate discuta. Sunt de acord. Sunt pregătită să discut cu dumneavoastră. Dar ceea ce vă mai pot spune este că după trei ani de punere în aplicare a acestei politici, uh, am discutat cu delegația care ne-a vizitat, delegația din partea Comisiei Envi care ne-a vizitat în Parma. Am discutat, de exemplu, faptul că președinții și vicepreședinții comisiilor științifice și experții uh, au o responsabilitate mai mare decât alții, sunt mai vizibili și uh, deci ar putea să existe probleme legate de acest lucru. Deci, încercăm să, ne creș- să creștem eficacitatea în punerea în aplicare a regulilor noastre, tocmai pentru a evita conflictele de interese. Aceasta este poziția noastră. Am luat deja măsuri, vom aplica uh, aceste măsuri imediat ce se reînnoiește uh, comitetul respectiv și anul viitor și în anul de după. Uh, doamna Întrebarea mea specifică era următoarea. Ea se referă la perioada de 3-4 ani când ați fost directoare EFSA. S-a întâmplat vreodată ca un expert extern să nu poată să participe la elaborarea unui aviz, să nu îi se permite acest lucru, pentru că într-un proces de selecție ați observat că are interese externe. Și ce, care este situația Uh, celor care poate că, de fapt, ar fi putut să se scuze ei înșiși, să spună eu, nu pot să particip la elaborarea acestui aviz pentru că am interese. S-a întâmplat vreodată așa ceva în practică. Da, în fiecare săptămână experți sunt excluși din activitățile noastre specifice, fie nu li se permite să fie președinte sau nu li se permite să fie raportor sau nu pot participa la elaborarea avizelor. Acest lucru se întâmplă în fiecare săptămână, tocmai pentru a asigura independența avizelor noastre. Nu e o situație excepțională. Am avut chiar o situație în care am aflat, din păcate, că un expert a omis să declare interese pe care noi uh, ulterior le-am considerat a reprezenta un conflict de interese. Am avut două astfel de situații. Uh, și am utilizat, am hotărât să alegem procedura de ai demite pe acești experți. Și, de asemenea, am reevaluat rezultatele lor științifice pentru a ne asigura că influența acestor experți nu a putut să compromită independența avizelor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Am o întrebare referitoare la clonare și legătura cu standardele alimentare în statele membre. Și informațiile și avizele pe care le primiți de la statele membre. Poate că ați auzit că în Regatul Unit, vineri, am aflat că, de fapt, carnea obținută prin clonare este sigură din punct de vedere alimentar. Acesta este raportul Agenției pentru Siguranță Alimentară din Regatul Unit. Uh, iar agenția dumneavoastră uh, spune că nu există niciun fel de indicație a unei diferențe între cele două tipuri de carne, dar situația nu este în totalitate sigură și nu dați consumatorilor uh, un sfat uh, foarte clar în acest sens. Deci întrebarea mea este cum relaționați cu statele membre, ce legătură aveți pe aceste subiecte, cum utilizați informațiile de la statele membre în deciziile pe care le luați și dacă susțineți dorința Parlamentului de a avea uh, legislație separată privind animalele clonate. Mulțumesc! În ceea ce privește clonarea, noi utilizăm multe modalități de a colabora cu statele membre. În primul rând, Comisia ne-a cerut să emitem un aviz științific în acest subiect. Am, făcut, uh, am creat legătura cu uh, experți din statele membre pentru a obține toate datele, toată expertiza necesară și, de asemenea, pentru a identifica experții care să lucreze la acest uh, subiect. Pentru că nu există atât de multe date și informații, deci uh, acest uh, proces a fost unul vital de obținerea informațiilor de la statele membre. E foarte important de știut că uh, Agenția pentru Siguranță Alimentară um, din uh, Regatul Unit spune că este susținută în ceea ce spune de către uh, dovezile EFSA și este adevărat. Noi nu putem să vedem o diferență între uh, laptele sau carnea provenind de la animale clonate sau de la descendenții acestora, dar poate vă aduceți aminte, cu rezerve față de sănătatea și bunăstarea animalelor, care sunt aspecte importante și fac parte din sfera noastră de competență. Sigur că aceasta nu este o declarație, o afirmație definitivă. Sunt multe incertitudini în acest domeniu încă, deci monitorizăm îndeaproape situația, ne actualizăm informațiile și încercăm de asemenea să lansăm niște proiecte de cercetare uh, cheie la nivelul statelor membre și la nivel european pentru a ne ajute să reducem aceste, aceste lacune în cunoștințele noastre. Uh, și incertitudinile. Nu pot să comentez uh, legislația, pentru că nu e parte din sfera noastră de competență. Nu ni se cere să comentăm dacă ar fi potrivit să avem uh, o legislație separată privind uh, animalele clonate sau nu. Mulțumesc! Da, cred că ați ilustrat tocmai ceea ce voiam să spun, că este o diferență culturală în avizele care se, le, care se dau. Datele științifice sunt aceleași, dar în timp ce Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit spune datele sunt aici, e clar că această carne este, uh, poate fi mâncată în siguranță și se pune capăt discuției. Iar dumneavoastră spuneți că nu aveți o afirmație definitivă. Nu spun că uh, aveți dreptate sau nu, dar cred că aveți o datorie față de consumator să-i spuneți ceva cert în cele din urmă. Da, cred că cred că am dat un răspuns. Am spus, asta este situația, asta cunoaștem până acum și asta e valabil nu doar în cazul clonării, ci în cazul tuturor avizelor noastre. Nu putem să... Uh, dacă vrem să fim considerați o organizație științifică serioasă, atunci trebuie să spunem că știința evoluează, ea se schimbă în fiecare zi și ceea ce credem a fi corect astăzi ar putea să fie dovedit greșit mâine. Sigur că nu e întotdeauna ușor să comunicăm rezultatele noastre. Mulțumesc, Cartica Liotar. Ja, dank u wel. Uh, bedankt dat u hier weer bent. Uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi în fața noastră. Văd că sunteți singura candidată aș vrea să știu dacă a existat un concurs deschis și cum, se întâmplă, cum s-a întâmplat că dumneavoastră sunteți singura candidată. E din cauza situației dificile în care se află EFSA acum, din cauza faptului că volumul de muncă este foarte mare și sunt bani mai puțini? și încercați să vedeți cum, cum puteți să vă descurcați cu uh, resursele pe care le aveți. Oare aceste aspecte au influențat faptul că sunteți candidat, uh, unicul candidat? Mulțumesc pentru întrebare. Cred că această audiere face parte dintr-un proces care este descris în totalitate în regulamentul fondator al EFSA, unde se spune că directorul executiv poate să ceară renoirea mandatului său o singură dată de aceea este un, există un singur candidat în acest moment, eu. Dacă nu, Comisia ar fi lansat o cerere de uh, exprimare a interesului. Vreau să vă spun că, într-adevăr, e important să recunoaștem faptul că avem o, un volum de muncă mai crescut, uh, dar n-aș spune că asta e neapărat o situație dificilă. Noi suntem mândri și ne bucurăm că avem uh, un volum de muncă așa de important, pentru că asta indică încrederea de care ne bucurăm. Dar sigur că trebuie să ne asigurăm că EFSA continuă să aibă abilitatea de a uh, face evaluările de risc, uh, riscurile majore, cum ar fi contaminarea biologică, chimică, Um, cerințele alimentare și așa mai departe. Și trebuie să ne asigurăm că uh, nu facem niciun fel de compromisuri în acest sens. Deci, de la început, EFSA a fost fundată uh, tocmai pentru, a fost fundată tocmai pentru a se ocupa de riscuri majore, uh, encefalopatie spongiformă bovină, salmonella, alte riscuri alimentare majore. Sigur că trebuie, pe de altă parte, să oferim susținere dezvoltării inovatoare și sunt foarte entuziastă privind munca pe care o facem în acest sens. Da, mulțumesc pentru răspuns, dar eu de asemenea am întrebat fina, am întrebat, am pus o întrebare referitoare la finanțare. utilizarea sistemului de uh, onorarii, de taxe. Cum vă veți schimba sistemul? Veți putea să mențineți independența EFSA dacă veți utiliza un astfel de sistem? Aș spune că e important, cred eu, dacă suntem de acord cu viziunea EFSA pe care am prezentat-o, și anume, cred că e important să primim fonduri suplimentare pentru a susține această viziune. Sunt conștientă și de climatul dificil uh, din punct de vedere bugetar în care ne aflăm, deci nu voi pleda nici pentru resurse bugetare, nici pentru taxe. Uh, dar cred că este important să avem resurse financiare pentru a putea să vă furnizăm susținerea științifică necesară dumneavoastră, pentru că împreună să protejăm consumatorii. Și dacă singura modalitate de a face acest lucru va fi un sistem de, de taxe pentru EFSA, atunci da, vom face acest lucru. Nu e un sistem care se folosește pentru prima dată în Europa, nu e o noutate. Sunt și alte agenții europene care uh, utilizează acest sistem ca Agenția Europeană a Medicamentului sau Agenția pentru Substanțe Chimice și se poate utiliza un astfel de sistem fără a se compromite independența avizelor agenției respective. Mulțumesc din partea grupului EFD. Văd că nu este nimeni, atunci o a doua rundă de întrebări, Renate Zomer. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. În legătură cu cerințele și uh, regulamentul privind cerințele în domeniul sănătății, uh, EFSA are un număr de câteva mii de solicitări, patru mii de solicitări în acest domeniu. Înțeleg că lista urmează să fie publicată în momentul în care există toate rezultatele, dar aș vrea să vă întreb când se va întâmpla acest lucru, pentru că este important pentru planificarea activității întreprinderilor. În al doilea rând, în ce privește evaluările um, acestor cerințe în domeniul sănătății. Uh, se va ține seama și de necesitățile IMM-urilor, pentru că um, aici există deja un efort financiar foarte mare în ce privește taxele și uh, pentru IMM-uri uh, ar putea să fie o solicitare, un efort financiar prea mare. Mulțumesc, aveți dreptate. Am primit un număr mare de asemenea solicitări în 2008 uh, au fost 4600. Uh, Noi deja am uh, realizat trei asemenea pachete care reflectă finalizarea activității noastre. De asemenea, din partea Comisiei am primit o întrebare privind etnobotanicele și vom lucra și trebuie să uh, Uh, vă răspund că noi uh, vom continua să um, elaborăm uh, asemenea pachete de răspunsuri. Iar în ce privește articolul 13.1, am primit 400 de solicitări și în legătură cu articolul de 13.2, de asemenea, deci volumul de muncă este mare. Ce privește funcționalitatea sistemului, cred că este important uh, ca în studiul de impact pe care Comisia dorește să uh, elaboreze să fie pus în valoare și uh, activitatea noastră. O altă întrebare. În legătură cu activitatea de evaluare. Din câte știu eu, personalul EFSA a crescut. Dacă ar urma ca aceste 40 de mii de solicitări să fie elaborate, uh, imaginez că este nevoie de un personal uh, crescut, dar în momentul în care se va încheia această activitate, ce se va întâmpla cu personalul? Se va opera din nou o reducere de personal? în momentul în care am venit eu la EFSA, mulți mi-au spus că mulți că nu este un moment fericit pentru că uh, în 2007-2008 va fi un vârf în activitatea EFSA. Ei bine, uh, trebuie să vă spun că de fapt volumul activității a crescut și în anii următori. Avem un volum mare de lucru pe baza articolului 13.1 și în ce privește subiectele legate de aspectele nutriționale, de asemenea, volumul de muncă a crescut. Știm că articolul 13.1 eh, s-ar putea ca mulți reprezentanți ai industriei să încerce să revină asupra solicitărilor și nu în ultimul rând, cred că tot ceea cine de uh, riscurile legate de dietă Ehm, cerințele sunt eh, mari în domeniul politicilor pentru eh, sănătatea publică. Va fi nevoie în continuare de personal pentru a efectua managementul riscului în acest domeniu. Mulțumesc, Criton Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare în legătură cu echivalența substanțelor și uh, cu uh, organismele modificate genetic. OMG-urile oare sunt substanțe echivalente cu uh, organismele convenționale? care sunt calitățile lor, uh, inclusiv în ce privește conținutul de vitamine încercați să mizați pe um, acest principiu de substitute, de înlocuitor? Există o metodologie specifică uh, care să analizeze riscurile care ar putea să provină de la organismele modificate genetic. Există studii legate de calitățile acestor plante și uh, comparăm plantele convenționale cu cele care urmează să le înlocuiască, deci cu organismele modificate genetic. Sigur că este o provocare în clipa de față și uh, noi operăm cu această metodologie nouă, suntem deschiși însă și comentariilor pe care le primim din partea publicului, avem o discuție la nivelul oamenilor de știință, avem, cum spuneam, o metodologie care să facă față acestor provocări și uh, vom uh, avea un uh, document pe care dorim să-l publicăm la finele acestui an privind liniile directoare, privind uh, alimentele și furajele și uh, vom descrie în acest document și metodologia specifică. Iar în ce privește ex portul din uh, state membre. Uh, de asemenea, uh, analizăm aceste substanțe în baza metodologiei pe care am elaborat-o. Rezultatele dorim să le facem publice, dorim să acționăm transparent. Cunoaștem dezbaterea care are loc la nivelul societății în acest domeniu și ea constituie pentru noi o ocazie să discutăm cu experții toate aceste elemente și îmi va face plăcere să revin cu informații um, care să reflecte concluziile pe care le avem. În legătură și cu întrebarea doamnei Ayuso, în ce privește uh, echilibrarea volumului de muncă a personalului de la EFSA, uh, ce privește independența personalului? Mă interesează să nu există niciun fel de influență din partea industriei uh, și tehnologiei. Vă referiți și la uh, uh, ceea ce ar urma eu să fac după expirarea acestui mandat, nu, nu cred că mă voi îndrepta spre vreuna din aceste industrii. Există reglementări foarte clare în ce privește uh, condițiile pe care personalul trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membri ai agenției și trebuie să uh, comunici cu uh, doi ani înainte de expirarea contractului la EFSA uh, încotro dorești să te îndrepți după expirarea mandatului eu uh, nu cred că vreuna din uh, companiile pe care le analizăm ar putea să fie interesată de competența mea pentru ca să mă îndrept după aceea într-acolo. François Grostet. Mulțumesc. S-a vorbit foarte mult despre un volum de muncă crescut, despre problemele legate de eventualul conflict de interese, de aspecte legate de transparență, de asemenea despre sistemul de experți interni, de uh, atragerea unor experți externi, aspectele legate uh, de buget, de necesitatea eventual de a avea cheltuieli suplimentare. Dar mă interesează din acest punct de vedere, există sau nu probleme cu care vă confruntați? Iar în doua întrebare, în ce privește traficul alimentar. La primul seminar european, în octombrie anul trecut, s-a spus că există uh, comercializarea uh, de mărfuri și alimente improprii pentru consumul uman și mă întreb dacă EFSA are o strategie ofensivă și în relațiile cu uh, celelalte organe de poliție sau vamale care ar putea să frâneze acest comerț cu mărfuri improprii. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, cred că trebuie să punem mai bine în valoare capacitățile noastre interne științifice, de asemenea să recrutăm uh, experți de valoare uh, care să lucreze în EFSA. Sunt conștientă de această necesitate. Pe de altă parte, știu că siguranța alimentară uh, se află și pe agenda Parlamentului European și în interesul consumatorilor. Noi suntem de părere că dacă dorim să facem față provocărilor actuale, atunci trebuie să dublăm numărul celor care deja sunt implicați în activitățile EFSA. Este vorba de 120, 150 de uh, persoane. Știu că este mult, dar dacă ne comparăm cu alte agenții care analizează deja uh, mii de uh, candidaturi, trebuie să spun că în cazul nostru uh, nu este un volum masiv de solicitări. Știu eh, de asemenea că sectorul eh, agricol, eh, alimentar și de furaje este esențial pentru sănătatea noastră și cred că în următorii cinci ani trebuie trebuie să creștem bugetul EFSA cu o sumă care ar putea să se cifreze la 50 de milioane de euro dar să ținem seama de importanța alimentelor pentru viața noastră și de faptul că există și acest fenomen de inovare în acest domeniu. În ce privește comerțul cu mărfuri și alimente improprii, aceasta este mai degrabă o întrebare pentru cei care uh, se ocupă de managementul riscului în domeniu și autoritățile competente de a controla acest tip de comerț. Dar uh, trebuie să vă spun că dacă vom fi solicitați, noi am putea acorda consultanță pentru a identifica subiectele care constituie un risc deosebit în acest domeniu. Și noi ne concentrăm și pe produsele care nu sunt reglementate pentru identificare timpurie a posibilelor riscuri viitoare în acest domeniu, inclusiv ce privește comercializarea acestor mărfuri în diverse țări. În legătură cu prima întrebare, spuneați că v-ați dori o creștere a bugetului cu 50 de milioane de euro pentru a putea uh, lucra în bune condiții. Dacă nu vi se va acorda însă această creștere, pentru că bugetul nostru este limitat, poate într-un viitor mai îndepărtat ar fi posibil. Dumneavoastră credeți că ați putea totuși să vă îndepliniți misiunea în termeni buni, normal? Cred că dacă nu se întâmplă, și bineînțeles, <laughs> e greu să răspund la o astfel de întrebare, fiindcă această perspectivă este una sumbră, pesimistă, dar o să încerc. Atunci ar trebui să ne analizăm prioritățile și să vedem ce este mai important. Trebuie să răspundem solicitărilor uh, la timp, fără să există constrângere asupra dialogurilor cu solicitanții și după aceea vom transfera resurse de la substanțele contaminante chimice, zoonoze și așa mai departe, către dosarele pe care le analizăm, ceea ce ne știrbește capacitatea de a ocroti sănătatea publică. Sau, Spunem în continuare că dorim să hotărâm în continuare în aceste domenii, fiindcă acestea vor avea impactul cel mai mare asupra siguranței alimentare și sănătății cetățenilor și atunci acceptăm faptul că EFSA nu va mai, uh, nu va mai respecta calendarul în ceea ce privește rezolvarea dosarelor și interacțiunea noastră cu solicitanții va, va avea de suferit. Vă mulțumesc. Doamna de Langen. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre nevoia suplimentării personalului și a finanțării și vreau să vă spun că această atitudine panicardă nu-mi place deloc. Ni se spune că dacă nu primim bani și resurse, nu ne mai putem face activitatea și nu ne mai putem ocroti pe cetățenii europeni. Uh, eu aș dori să se pună întrebarea esențială, și anume cum, poate, cum se poate eficientiza EFSA prin îmbunătățirea procedurilor care nu necesită neapărat finanțare suplimentară. De pildă, în domeniul îmbunătățirii comunicării și cooperării cu solicitanții în cadrul mențiunilor de sănătate. Procedurile sunt uh, costisitoare, mai ales pentru IMM-uri, iar până la urmă primești răspuns da sau nu. Și ar fi fost mult mai ușor, pur și simplu, să dai un telefon și să spui dosarul uh, Uh, este aproape perfect, 95%, dar ne mai lipsesc câteva informații privind câteva uh, elemente specifice. Ni le puteți furniza decât să dați pur și simplu răspuns uh, da sau nu și dacă răspunsul este nu, atunci oamenii aceștia trec prin toate procedurile costisitoare și vă irosesc și dumneavoastră timpul. Cum veți îmbunătăți eficiența și această situație? Vă mulțumesc! Da, într-adevăr, este foarte important să nu răspundem doar cu da sau nu și să existe interacțiune cu solicitanții, dar suntem constrânși, restricționați în dialogul nostru din cauza numărului mare de dosare pe care le primim. Evident că calitatea dialogului cu, cu solicitanții ar, este afectată de lipsa de resurse umane. În același timp, trebuie spus că nu uh, Uh, cerem uh, ajutor fără să încercăm să ne ajutăm noi înșine. Așa cum am spus, am demarat proiecte foarte importante cu ajutorul unei, unui consultant extern, prin care încercăm să ne îmbunătățim eficiența și să ne simplificăm activitatea și procedurile pentru a deveni din ce în ce mai eficienți și pentru a folosi cât mai bine cu putință resursele pe care avem la dispoziție. Nu doresc să uh, să creez panică în ceea ce privește situația resurselor, vă spun pur și simplu că noi nu suntem sprijiniți așa cum se întâmplă cu alte agenții europene care trebuie să prelucreze care trebuie să prelucreze un număr de dosare similar. Eu vorbesc despre 800 de dosare anual și este important să se recunoască această problemă și după aceea să hotărâm unde se alocă resursele în funcție de prioritățile pe care le stabilim. Dar EFSA rămâne în slujba dumneavoastră și va oferi, va oferi ceea ce doriți. Dar este important să existe această discuție deschisă, directă, în care noi vă spunem că am dorit să facem mai mult, mai ales în ceea ce privește dosarele pe care le primim. Dar acestea, bineînțeles, afectează resursele umane. Vă mulțumesc! ne, ne învârtim în cerc aici. Vă pun din nou aceeași întrebare. Dat fiind că aveți acești această, că este, greu să se majoreze bugetul la ora actuală, dar fiindcă aveți finanțarea pe care o aveți, știți care sunt procedurile, unde veți face îmbunătățiri. Aceasta este întrebarea mea. Cum veți, veți îmbunătăți procedurile și sunteți uh, dispusă să faceți acest lucru? Da, într-adevăr, suntem disponibili să facem acest lucru. Am uh, depus deja numeroase eforturi în acest sens în anul 2011 vom uh, încerca să se oglindească mai bine în organigrama noastră faptul că prelucrăm aceste dosare și aici vom avea un task force, un, uh, un grup de experți care va înființa un ghișeu, de pildă, unde se va discuta cu solicitanții. Acesta ar fi un prim pas, unul foarte practic. După aceea ne folosim uh, din ce în ce mai mult de mecanismul cronometrului, pe care îl vom folosi și mai mult pe viitor, pentru a îmbunătăți dialogul pe care îl avem cu solicitanții. Într-adevăr, suntem dispuși și, și facem ceva, să facem ceva și o vom face în 2011. Mulțumesc, doamna Cristina Guterres. Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamna directoare, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, îmi place foarte mult cum uh, răspundeți la întrebări, dați răspunsuri bazate pe știință. Nu vă lăsați prins în mrejele emoțiilor și sentimentelor exprimate în această sală. În Spania ne îngrijorează importurile din Maroc, care nu sunt controlate uh, în materie de pesticide folosite în, în fabricarea acestor produse. Europa nu mai controlează cotele la import, uh, știm acest lucru și știm că nu se monitorizează aceste aspecte. Ce faceți dumneavoastră la nivelul EFSA pentru a controla aceste produse care pătrund în Uniunea Europeană din Maroc și ajung pe piața europeană? Dat fiind că am timp la dispoziție, vreau să vă mai pun o întrebare. Aveți informații privind măsura în care folosirea OMG-urilor ne permite să reducem folosirea pesticidelor? Vă mulțumesc. La prima întrebare, care are legătură cu importurile, trebuie să vă răspund că noi, nu este de competența noastră controlul importurilor. Totuși, această chesti- totuși, Ni se cere regulat de către comisie să dăm uh, asistență științifică, să oferim asistență științifică în momentul în care pătrund produse pe piața europeană și unde s-a identificat o substanță contaminantă, contaminatoare sau o problemă. Iată de ce în 2007 am, uh, am uh, una dintre valorile noastre a devenit capacitatea de răspuns și de reacție și avem proceduri care ne permite să, ca în câteva zile să oferim un aviz științific rapid pentru a, pentru a tri, putea trimite um, gestionator de risc la ceea ce este melamina, nicotina la ciupercile importante din China și uh, porcul cu dioxină, porcul provenit din Irlanda și cred că este foarte important pentru a evita crize majore și pentru a ocroti cetățenii. În ceea ce privește OMG-urile, nu putem să vă dăm acum un răspuns general, fiindcă trebuie analizat în detaliu de la caz la caz pentru fiecare organism modificat genetic, iar aici eh, trebuie spus că unele OMG-uri se vor folosi pentru reducerea folosirii pesticidelor, așa scrie și în dosarul depus, și cred că în cadrul legislației europene nu avem uh, competențe pentru evaluarea acestei chestiuni despre, la care se face referire în dosar, deci nu putem să evaluăm eficiența sau posibilele beneficii asupra sănătății sau a mediului legate de acest, de acest anume OMG. Poate că se va întâmpla pe viitor, dar deocamdată nu este de competența noastră. Competența noastră. Este de competența noastră pentru, aditiv, suplime, pentru aditivi alimentari și pentru pesticide, dar, până, dar deocamdată, în ceea ce vește OMG-urile, competențele noastre sunt totuși limitate aici. Mulțumesc. Doamnă director, mai am o întrebare, nu știu dacă puteți să-mi răspundeți sau nu. Uh, Înseamnă acest lucru oare că de competența, în competența dumneavoastră nu intră bunurile importate, nu intră importurile, dat fiind volumul importurilor de acum sau pe viitor, odată cu deschiderea piețelor mediteranene, sunteți de părere că ar trebui să aveți o oarecare că ar trebui să existe o autoritate care, un organism care să controleze aceste produse, fiindcă vom avea din ce în ce mai multe produse din Africa de Nord și din alte părți ale lumii. Într-adevăr, ne desfășurăm activitatea deja în uh, sectorul alimentar în contextul globalizării, așa cum ați spus și dumneavoastră, și nu ține de, de, de competențele EFSA, dar la nivel european există foarte multe mecanisme și reglementări, dar și organisme competente de a efectua controle și de a se asigura că produsele care intră pe piața europeană nu afectează negativ sănătatea, sănătatea consumatorilor. La EFSA avem un sistem cu o echipă foarte mică, totuși, care încearcă să controleze produsele nereglementate, pentru a ne asigura că vom reuși să identificăm dintr-o fază incipientă riscuri potențiale. Dacă se întâmplă ceva, așa cum am mai spus, important este să vă dăm dumneavoastră sau comisiei avize științifice rapide pentru a lua măsuri și pentru a-i proteja pe consumatori. Doamna Childers, mulțumesc, domnule președinte. După cum bine știți, ne confruntăm cu epidemii de, obeză și, de obezitate, mă scuzați, și diabet. Sunt niște bombe cu ceas. Avem uh, diabet de tipul 2 uh, din cauza obezității. Mă îngrijorează mai ales obezitatea în rândul copiilor și în contextul actual ne temem uh, că părinții nu vor avea acces la alimente sănătoase uh, EFSA a, consideră că are un rol în acest uh, domeniu în ceea ce privește încurajarea alimentației sănătoase. Îmi dau seama că este o sarcină sisifică și toată lumea se încruntă când se, vorbe, se face referire la acest lucru. Este limpede că este uh, nevoie de finanțare și resurse umane suplimentare pentru acest lucru. Într-adevăr, noi jucăm un rol în ceea ce privește alimentația, acesta ține de mandatul nostru, în ceea ce privește reglementările și noi uh, vom oferi în continuare consiliere științifică în acest sens, mai ales pentru a-i ajuta pe managerii de risc de a, să ia e, uh, deciziile cele mai bune pentru uh, eficientizarea politicilor publice. Am făcut acest lucru nu numai în ceea ce privește mențiunile de sănătate, dar și în ceea ce privește valorile nutriționale, unde am analizat deja uh, foarte mulți macronutrienți și am oferit avize. Am pus la punct uh, o metodologie care permite statelor membre care transpun aceste valori de nutriționale de referință în așa numitele orientări uh, alimentare, fiindcă noi nu mâncăm doar nutrienți, mâncăm alimente și trebuie să fie traduși acești nutrienți în uh, alimente și dietă. Deci cred că acest, uh, în acest domeniu noi, într-adevăr, jucăm un rol și trebuie să vă oferim ajutor și pe viitor. Domnul Tatarela are cuvântul. Mulțumesc. Doamna direct, doctor, După cum vă dați seama din, acest, din întrebările noastre, noi urmărim cu atenție activitatea agenției și cu mare interes, iar în ceea ce privește raportul Berlato, noi considerăm că rolul dumneavoastră este foarte important și în ceea ce privește evaluarea riscului aferent lanțului alimentar. Am dorit ca toate, ca toate statele membre să să dea instrucțiuni agențiilor naționale în vederea cooperării cu EFSA în Italia. Noi uh, ne gândim să înființăm o agenție națională, dar acest lucru nu s-a întâmplat încă. E limpede că eu nu vă cer uh, părerea privind legislația națională, fiindcă nu ține de mandatul dumneavoastră, de sfera dumneavoastră de competențe, ci aș dori totuși să îmi dați uh, părerea dumneavoastră cu privire la înființarea unei agenții naționale care să coopereze cu Agenția Europeană. Aceasta ar fi cea mai bună formă de cooperare, mai bună decât uh, altele? Sistemele diferă de la un, sistemele diferă de la stat, un stat membru la altul. 12 state membre au agenție națională și alte organisme de reglementare, altele, alte state nu. Acest lucru nu ne împiedică colaborarea eficientă. Și dacă, vor, dacă tot vine vorba de Italia, vreau să vă spun că noi cooperăm foarte bine cu Italia. Italia este unul dintre statele membre care joacă un rol foarte activ în ceea ce privește proiectele de achiziții publice și granturi în ceea ce privește evaluarea, în domeniul evaluării riscurilor, ceea ce dovedește că nu există un model instituțional. Important este să existe voință din partea și dorință din partea statelor membre de a coopera cu noi pentru a nu exista suprapuneri, pentru a lucra în sinergie și a avea cu toții același cel îmbunătățirea sănătății publice. Bun, atunci trecem la cea de-a treia rundă de întrebări. Văd că nu există membrii neafiliați aici, nu există o a doua persoană de la ECR, atunci ia cuvântul următoarea persoană din partea vezilor, Carl Schlitter. Mulțumesc! Am discutat despre independența experților, de asemenea, evaluările de risc au fost criticate și până acum. Sunt în spatele dumneavoastră, doamnă. Întrebarea mea este, în ceea ce privește acest porumb, ultimul despre care ar trebui să dați un aviz științific, știți, acesta de fapt e bazat pe o combinație de mai multe plante modificate genetic, pe care le aveam, care existau deja. Nu să spuneți în aviz că e improbabil să, fie, să existe, uh, să se schimbe uh, calitățile în materie de toxicitate, alergenitate și așa mai departe, dar noi știm că 1 plus 1 plus 1 plus 1 uh, poate să fie mai mult decât patru când ne referim la toxicitate, de exemplu. Și nu ați făcut teste specifice, nu ați uh, uh, cerut teste suplimentare în afară de testul de 42 de zile în care ați hrănit uh, pui cu, astfel, cu acest porumb. Cum puteți să dați avize pe baza unui studiu uh, atât de scurt? Și apoi, uh, efectele accidentale cum, cum puteți să utilizați astfel de argumente? Pentru că uh, noi suntem absolut nemulțumiți de această evaluare a riscurilor. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește incertitudinile, trimiterele acestea și faptul că am utilizat uh, cuvântul improbabil. Noi spunem în acest uh, raport ceea ce putem să Uh, deducem din dovezile științifice de ultimă oră pe care le avem. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că efectuăm o evaluare a riscului nu doar înainte de comercializarea produsului, ci monitorizăm riscul în continuare. Pentru uh, că un impact anticipat al efectelor ar fi oricum identificat în sistemul de monitorizare post-comercializare, ceea ce facem pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, însă Comisia dorește ca în fiecare an EFSA să elaboreze un raport științific în care să evalueze datele primite de la statele membre și de la companiile din domeniul OMG-urilor cu privire la ceea ce s-a observat pe teren pentru a vedea dacă există efecte neanticipate sau dacă potențialele riscuri care au fost identificate au devenit realitate. Acesta ar fi primul meu răspuns. În ceea ce privește uh, testele acestea pe care le-am folosit uh, de hrănirea poilor cu părumul respectiv, noi nu le uh, excludem uh, din uh, evaluarea noastră. Pentru că aveți dreptate, dacă comparăm um, echivalența, pe baza principiului echivalenței substanțelor, atunci va trebui într-adevăr să avem niște teste avansate privind toxicologia și în 2011 vom discuta și vom încerca să extindem, să aprofundăm, practic, această metodă de evaluare. Iar în ceea ce privește riscul de mediu, pe baza cerinței Comisiei Europene, încercăm să evaluăm impactul pe termen lung al OMG-urilor asupra mediului, ceea ce ne dă ocazia de a colecta mai multe date și informații pentru a ne asigura că protejăm în continuare și sănătatea publică și mediul în ceea ce privește OMG-urile. O întrebare suplimentară? 10 secunde. Deci, noi suntem cobaii. Dar atunci de ce nu cereți un test suplimentar? Dacă e foarte clar că atunci când adaugi patru toxine de tip T într-o singură plantă, atunci știm că există un efect combinat. De ce nu ați cerut un test suplimentar? Pentru că testul inițial a fost unul foarte scurt și s-au verificat doar calitățile nutriționale ale produsului. cred că nu nu corespunde realității o astfel de afirmație că am exclus astfel de teste. Însă, ceea ce spunem noi este, și nu suntem siguri care spun asta, că nu este adecvat ca de la început să se ceară în mod sistematic teste cu, uh, utilizând animale, hrănirea animalelor, ci trebuie să identificăm cazurile în care, circumstanțele în care astfel de teste sunt importante. Dar, după cum am spus, suntem deschiși uh, discuției cu diferiți experți asupra acestui subiect și în altor subiecte și vom discuta aceste lucruri în 2007. Frederic Ries. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost o, puse o serie întreagă de întrebări în legătură cu independența celor care urmează să efectueze expertize științifice. Înainte de a reveni și eu asupra principiilor care trebuie să garanteze independența, o întrebare în legătură cu bisfenolul A. Mă mir că nu s-a pus până acum eu uh, sunt acum într-a treia rundă. Comisia dorește să uh, pronunțe o interdicție în uh, februarie sau martie anul trecut, dar cred că în luna septembrie deja dumneavoastră ați avut un aviz pe această temă a bisfenolului. Am discutat împreună cu Corin Lepaș, aceste probleme au fost menționate în multe studii, dar doar două, practic, semnalează și riscul acestei substanțe. Uh, nu știu dacă uh, nu a fost decât o opinie minoritară care a fost uh, formulată în acea analiză care s-a făcut. Cum vedeți dumneavoastră deciziile care urmează să fie luate în legătură cu bisfenolul A? comisia noastră competentă a fost uh, ocupată vreme de șase luni cu pro- problema acestei substanțe a bisfenolului. Avizul nostru științific a luat în considerare, ei bine, am desfășurat o, un proces de revizuire uh, foarte serioasă a literaturii științifice în elaborarea acestui aviz și uh, am hotărât să nu cerem uh, o revizuire a uh, cantității maxime tolerabile zilnice de bisfenol, am luat în considerare toate studiile, inclusiv cele care uh, spun că această substanță prezintă pericole, dar aceste studii uh, au anumite neajunsuri. Și deci, până la urmă, uh, Comisia a ajuns la această decizie pe care ați menționat-o, Comisia noastră de experți. Sigur, e important să spunem că atelierul care a fost organizat de OMS acum câteva săptămâni, de asemenea, a ajuns la o concluzie similară cu a noastră. Deci ne gândim că ce e important aici este să continuăm mod, să îmbunătățim modul în care exprimăm incertitudinile, pentru că e important pentru managerii riscurilor atunci când fac o decizie să măsoare uh, încre- încrederea, nivelul de încredere pe care pot să-l aibă în um, ultimele rezultate științifice și, de asemenea, în funcție de dezbaterea socială, să hotărască care elemente vor fi mai importante, ce uh, greutate vor da incertitudinilor uh, sau poate că vor acorda prioritate certitudinilor științifice. Trebuie să monitorizăm în continuare uh, cercetarea care se va face în acest domeniu în următoarele luni și în următorii ani și, de asemenea, am, evoluat, am evaluat și substanțele chimice care vor înlocui bisfenolul de tip A, mai ales în structura sticlelor. Pentru că, sigur că uh, trebuie înlocuit de o substanță care să fie sigură. Mulțumesc situația dificilă în care vă aflați, dar uh, trebuie din când în când, uh, în cadrul limitei mandatului pe care, de care dispuneți, să primim informații și în legătură cu asta. Pentru că există uh, și studii privind problemele pe care le creează undele magnetice care sunt analizate. Pe mine Dumneavoastră ați menționat în remarcile preliminare probleme legate de comunicare, de eurobarometrul pe care îl organizați, buna comunicare cu instituțiile înrudite, cu mass media. Sigur că prezența dumneavoastră depinde de această comunicare. Deci, aș vrea să știu în relația cu cetățenii europeni ce puteți face pentru viitor, pentru a uh, deplasa accentul și asupra acestei probleme. You, I, I would agree with you that, um, we... Sunt de acord cu dumneavoastră trebuie să avem un impact mai puternic în comunicarea noastră. E una din lecțiile pe care le-am învățat în ultimii ani în care am experimentat în activitățile noastre de comunicare. Acesta este și motivul pentru care vrem să ne asigurăm că utilizăm în modul cel mai bun posibil resursele pe care le avem. Vrem să avem o abordare mai tematică în comunitatea noastră, mai ales în domenii în care nu putem să explicăm modul în care uh, munca noastră are impact asupra sănătății publice. Să înțelegem, să explicăm mai bine munca pe care o facem în cazul zoonozelor, care este foarte importantă. Cred că am făcut progrese foarte importante în Europa, reducând prezența acestor patogeni în lanțul alimentar. Deci sunt exemple în care putem să explicăm oamenilor care este rolul EFSA, să explicăm apoi cum sunt utilizate avizele noastre de către gestionarii riscurilor, de Comisie, de Parlamentul European și așa mai departe. Deci, nu e vorba să schimbăm considerabil uh, ceea ce comunicăm, ci modul în care comunicăm lucrurile, să avem un, să obținem un impact mai puternic și de asemenea Uh, să explicăm foarte bine situația privind experții. De ce ne bazăm pe experți? De ce sunt implicați ei în activități cu uh, industria sau cu societatea civilă? De ce trebuie să ne asigurăm că nu există conflicte de interese? Sigur, e imposibil să spunem că nu am lucrat niciodată cu experți sau nu vom lucra cu experți care nu au fost niciodată, nu au avut niciodată vreo legătură cu industria sau cu altfel de organizații. Pentru că de fapt, aceste organisme joacă, au jucat un rol foarte important în dezvoltarea cercetării în ultimii 15-20 de ani. Linda McKeven. Mulțumesc. Vă numiți Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, dar activitatea dumneavoastră uh, cuprinde și alte domenii, de exemplu, efectele asupra mediului, efectele OMG-urilor asupra mediului și clonare, de exemplu, de exemplu ca și bunăstarea animalelor. Care este echilibrul uh, pe care îl vedeți dumneavoastră în rolul dumneavoastră? Vă considerați întâi o autoritate pentru siguranța alimentară? Sau, um, pentru că atunci când discutăm cu Comisia despre clonare, uh, Comisia ne spune, păi EFSA se ocupă de siguranța alimentară și deci dacă ei spun că e ok, atunci înseamnă că organismele respective sunt uh, sigure din punct de vedere alimentar. Uh, deci, care este, unde puneți dumneavoastră accentul în activitatea dumneavoastră, între, unde e echilibrul între aceste domenii de competență? Cred că siguranța alimentară sau impactul asupra sănătății umane e misiunea importantă care ne-a fost dată și care justifică și numele nostru. Atunci când evaluăm produse sau tehnologii, evaluăm și alte aspecte așa cum ați spus, bunăstarea animalelor, mediu, uh, eficacitate, beneficii pentru sănătate și mediu. Dar toate acestea sunt integrate în avize cuprinzătoare, ne uitând niciodată că siguranța este, de fapt, uh, prioritatea noastră și principala sferă de competență. Deci avem o expertiză multidisciplinară și am reușit, pe care am reușit să o găsim în Europa, în personalul nostru și în uh, persoana experților, am reușit să avem această abordare integrată. Avizele noastre nu se referă doar la siguranță, ci și la alte aspecte de care uh, dumneavoastră, ca gestionare ai riscurilor, aveți nevoie și pe care ni le solicitați, practic. Și până acum, abordarea aceasta a funcționat foarte bine. E clar că atunci când vorbești de bunăstare, nu poți să uiți aspectele legate de securitate, de siguranță sau de eficacitate. Și trebuie să ne focalizăm în continuare pe toate aceste aspecte în munca noastră. Deci nu uh, evaluați niciodată dezirabilitatea unei eh, chestiuni. Deci dacă avem nevoie, de exemplu, de clonare. Și o altă întrebare. Aceste agenții naționale privind siguranța alimentară. Ideea nivelul european este de a înlocui munca la nivel național. Se întâmplă acest lucru sau, de fapt, există o duplicare a activităților și a costurilor în loc să existe o abordare concentrată la nivel european? Nu cred că N-aș spune că noi uh, analizăm dezirabilitatea unui produs sau a unei tehnologii. Dar atunci când ni se cere să evaluăm eficacitatea unui produs, atunci sigur că luăm în considerare lucrurile, beneficiile pe care le va uh, aduce acest uh, produs uh, agricultorului sau mediului sau consumatorului. Deci, în acest context, facem o analiză foarte similară cu ceea ce denumiți dumneavoastră această analiză de uh, dezirabilitate, oportunitate. Și uh, în ce, ce privește a doua întrebare, noi avem un mandat foarte clar și nu cred că există o competență între noi și agențiile naționale. Noi la EFSA nu vom analiza niciodată chestiuni care sunt relevante în mod exclusiv la nivel local sau național. Nu e sfera noastră de competență noi ne focalizăm asupra aspectelor relevante la nivel european. Dar pentru a face acest lucru avem nevoie de date de la agențiile naționale de siguranță alimentară, avem nevoie de experți de la aceste agenții, trebuie să avem acces la expertiza lor. Și de aceea am dezvoltat acest sistem în care ne conectăm la munca științifică a agențiilor naționale de siguranță alimentară și trebuie ca în continuare să consolidăm această dimensiune. Mulțumesc. Elisabeta Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă. S-au spus foarte multe, vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul. Vreau să revin scurt la chestiunea cerințelor legate de sănătate. Există anumite îngrijorări privind evaluările EFSA legate de cerințele de sănătate, există niște criterii parafarmaceutice care au fost adoptate de agenție, care au dus la uneori la evaluări care intră în conflict cu alte recomandări care sunt uh, făcute de oamenii de știință în domeniul alimentar. Și aș vrea să știu dacă veți revizui această abordare pe care o aveți. Și în ceea ce privește impactul regulamentului privind informarea uh, consumatorilor pe marginea problemelor de siguranță alimentară. Uh, fără creșterea de personal, veți uh, suferi, ca, va suferi eficiența? Eu cred că munca pe care o facem în acest domeniu al cerințelor alimentare. E bine, noi facem activitatea noastră în uh, mandatul pe care l-am primit și anume trebuie să ne asigurăm că aceste cerințe sunt uh, susținute de dovezile științifice. Deci, uh, suntem foarte atenți și avem un document, un ghid pentru ca solicitanții să înțeleagă mai bine care sunt cerințele, ce le vom cere pentru a putea evalua acest lucru și modul în care vom evalua datele pe care ni le trimit. Cred că întrebarea dumneavoastră uh, de fapt se leagă și de modul în care am putea să îmbunătățim dialogul cu solicitanții, cei care au fost respinși într-o primă fază, dacă ei vor putea să se întoarcă cu solicitări mai, mai bune. Și am început, de fapt, o serie de, chiar în această săptămână, o serie de ateliere la care invităm reprezentanța industriei. Sunt ateliere specifice. De exemplu, uh, săptămâna aceasta ne ocupăm de imunitate, în care ateliere în care discutăm ultimele informații științifice pe subiectul respectiv și facem, avem un schimb de opinii între reprezentanții industriei și EFSA, astfel încât să ne înțelegem mai bine și ca pe viitor să avem niște dosare de cerere mai bine pregătite. Colaborăm, de asemenea, îndeaproape cu Comisia pentru a ne asigura că ne focalizăm asupra priorităților. Până acum, cred că am avut succes în sensul că Comisia ne-a ajutat să identificăm prioritățile și de aceasta, de exemplu, am lăsat puțin deoparte produsele botanice, produsele etnobotanice, va trebui să revenim probabil la ele. Deci dialogul cu Comisia este esențial aici pentru a ne asigura că această activitate foarte solicitantă, cu un număr mare de produse și de cereri, uh, e bine că vom fi în stare să facem această muncă și la timpul uh, potrivit. Da. Ultima întrebare, grupul S și D, Dan Jürgensen este aici, un coleg va prelua întrebarea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dagmar Berend. Aș dori să revin la o chestiune esențială calitatea opiniei științifice, problemele organismelor modificate genetice. Știu că și pentru dumneavoastră este o problemă esențială. Aș vrea să insist încă o dată, eu cunosc poate răspunsul, dar uh, poate e bine să-l audă și ceilalți colegi. Cum puteți crea garanția că recurgeți la cea mai bună expertiză științifică? Cum îi puteți determina pe tinerii cercetători să vină la Parma. Cum uh, puteți crea garanția că persoanele care chiar au solicitat să colaboreze vor avea șansa să o facă. În legătură cu uh, reglementările privind uh, personalul, cât este de greu să dezvoltați uh, activitatea ținând seama de toate cerințele care vin din partea societății, inclusiv în ce privește animalele clonate. Deci cât de mari sunt dificultățile dumneavoastră și poate că ne puteți spune la final și ce vă doriți. Mulțumesc. Deci, uh, cred că Dagmar, în finalul acestei runde, m-a scutit de rezumat și întrebările mele ar fi mers în aceeași direcție. Această comisie este uh, preocupată de uh, calitatea alimentelor pentru ca ele să nu afecteze în niciun fel sănătatea și exact întrebările legate de independența EFSA, calitatea expertizelor uh, și ă, posibilitatea de a acționa profilactic, nu doar afirmativ, sunt ideile generale pe care s-au bazat de altfel și întrebările care au fost formulate aici. Doamnă Juslen ă, Lanel, aveți posibilitatea acum, în ultimele 5 minute, să vă referiți din nou la toate aceste aspecte. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Uh, Într-adevăr, după cum ați spus, după cum a spus și Dagmar, este foarte dificil, dar în același timp noi la EFSA uh, ne simțim responsabili de uh, obligația pe care o avem să garantăm uh, calitatea animalelor, calita, cal, sănătatea consumatorului și bunăstarea animalelor. Noi uh, credem în această sarcină și, uh, din acest punct de vedere, s-a îmbunătățit activitatea noastră în ultimii cinci ani. Vă mulțumim și pentru modificările pe care dumneavoastră le-ați prevăzut în ce privește statutul personalului. Avem și uh, resurse suplimentare interne și externe. Am putut să ne îmbunătățim cooperarea științifică cu statele membre. Ea nu a fost la același nivel înainte de 2007 2007, am putut să diversificăm expertiza multidisciplinară și în același timp ne-am dat seama că uh, sunt tot mai multe solicitări uh, care vin la EFSA, tot mai multe provocări. Am primit în anul acesta 900 de solicitări din partea Comisiei, s-a dublat practic numărul față de anul precedent. Noi suntem dispuși să facem tot ce ne stă în putere pentru a răspunde acestor cerințe, să valorificăm uh, optim resursele de care dispunem. Nu uh, vom uh, face doar să vă cerem mai mulți bani și mai mult personal. Noi încercăm într-adevăr să ne amplificăm eforturile, având în vedere importanța alimentelor pentru viața, pentru sănătatea noastră ținem seama de importanța uh, sectorului uh, agroalimentar uh, pentru dezvoltarea economiilor noastre, ținând seama de necesitatea pe care o aveți dumneavoastră de a primi cât mai multe recomandări din partea noastră, nu doar în ce privește siguranța alimentară, ci și impactul asupra mediului și alte aspecte pentru ca și dumneavoastră să puteți lua decizii pe baza unor recomandări științifice tot mai ample. Credem că, bazându-ne pe comentariile și întrebările pe care mi le-ați adresat și astăzi în legătură cu necesitatea de transparență, um, de a purta un dialog mai deschis pe viitor, uh, vom putea acționa în acest spirit. Da, este într-adevăr important să ne putem baza pe independența cercetătorilor noștri științifici, dar uh, trebuie să realizăm și faptul că uh, uh, dacă apar dubii, îndoieli în legătură cu calitatea recomandărilor științifice primite, să analizăm și de ce, care sunt problemele. Uh, trebuie de asemenea să uh, vedem care sunt așteptările societății vis-a-vis -vis de oamenii de știință și cred că în acest sens vom putea să acționăm și sper că vom putea miza în continuare pe susținerea acestei comisii în următorii cinci ani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că am ajuns la finalul audierii noastre, mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru întrebări, mulțumesc doamnei Jeslen Lanel pentru răspunsuri. Coordonatorii se întâlnesc la ora 15 pentru a redacta scrisoarea adresată Comisiei în baza ă, evaluării audierii și la ora 16 ne continuăm lucrările în plen cu Jacqueline McLeay, directoarea Agenției pentru Mediu, pentru a vorbi despre perspectivele în Europa um, pe care Europa 2010 le deschide în domeniul mediului. Încheiem aici ședința noastră.